Dragi colegi, începem imediat ședința pentru că întotdeauna avem uh, un program încărcat și vreau să mulțumesc invitaților. Uh, invitațiilor. Le-am promis că o să se întoarcă la timp acasă, deci uh, va trebui să terminăm la timp. Și asta nu va fi o problemă dacă toată lumea respectă timpul. Avem interpretarea astăzi în 18 limbi și întâlnirea noastră este transmisă în direct și, ca întotdeauna, respectăm principiul paperless. Procesul verbal din 26 septembrie este de asemenea disponibil. Dacă nu sunt comentarii, atunci considerăm că este adoptat. Nu sunt comentarii, mulțumesc. Începem cu audierea de astăzi și aș vrea să spun bun venit reprezentanților uh, grupului Fiat Chrysler, binecunoscut drept fiat în lumea întreagă. Este vorba de domnul Harald Wester, care este director tehnic, domne, de asemenea uh, doamna Iari în uh, producție și cercetare și Georgia Fosati, care este consilier general. Cei trei vor lua cuvântul pentru a prezenta punctul dumneavoastră de vedere și am să vă dau cuvântul, în primul rând, domnule Vester, pentru o scurtă prezentare. Da, mulțumesc, doamnă președintă, doamnelor și domnilor. Aș vrea, în primul rând, să vă mulțumesc pentru posibilitatea pe care mi-o dați de a participa la audierea de astăzi și pentru a vă prezenta uh, chestiuni legate de motoarele noastre. Uh, am să vă fac o scurtă prezentare a grupului nostru. Suntem un grup global care uh, produce și concepe uh, vehicule de pasageri în lumea întreagă. Avem operațiuni în aproximativ 40 de state și relații comerciale cu clienți din peste 150 de state. Grupul în ziua de astăzi are peste 2500 de angajați în lumea întreagă. Din uh, decembrie 2015 avem 160 uh, de uh, centre de producție pentru uh, vehicule de pasageri și pentru echipamente și piese componente. 29 în Statele Unite, 22 în Brazilia, 40 în Mexic, 6 în Canada și restul în Europa iar uh, mai avem și fabrici în Argentina, China și în alte părți ale lumii. În 2015, grupul a avut vânzări de peste 4,6 milioane de vehicule utilitare ușoare. Peste un milion au fost vândute în Uniunea Europeană. Grupul nostru are foarte multe activități. Din decembrie 2015 avem 84 uh, de centre de dezvoltare și cercetare care angajează în jur de 20.000 de persoane. E vorba de angajați cu expertiză în mai multe discipline, mecanică, electricitate, inginerie și științe de calculator. În 2005 am cheltuit în cercetare și dezvoltare în jur de 4 miliarde de euro, ceea ce reprezenta peste 3,5% din veniturile noastre nete. Aceasta a reprezentat o scădere de la 15% în 2014 și 7,6% creștere față de, la, față de suma de 3,2 miliarde în 2013. Cercetarea noastră se centrează acum, în primul rând, pe reducerea impactului asupra mediului, reducerea zgomotului, a dioxidului de carbon și altor agenți contaminanți. Dorim să îmbunătățim eficiența vehiculelor și un ciclu de viață mai lung. Să îmbunătățim de asemenea siguranța pasivă și activă, să dezvoltăm mașini care să fie uh, conectate, să creștem productivitatea și uh, competența noastră, performanța, confortul și calitatea percepută de către utilizatorul final în uh, procesul de producție toate acestea asigurând de asemenea și durabilitatea economică a produsului final. Autovehiculele produse de noi sunt rezultatul unui proces uh, de cercetare și uh, inovare în mai multe discipline. Pe lângă activitățile noastre de cercetare și dezvoltare, trebuie să ținem cont și de un cadru de reglementare foarte complex, atât în Uniunea Europeană, unde există peste 70 de regulamente diferite care se referă la noul proces de omologare de tip. Grupul nostru și-a luat angajamentul pentru a îmbunătăți tehnologiile de motorizare utilizate și pentru a dezvolta noi sisteme de propulsare. În ultimul plan de dezvoltare am arătat că angajamentul nostru este de a dezvolta noi tehnologii electrice cu aplicații multiple, printre care uh, cele ale vehiculelor uh, ce utilizează baterii electrice și așa mai departe. Pe lângă tehnologiile electrice și hibride, grupul nostru a investit de ani de zile și în tehnologii care să utilizeze combustibili mai uh, curați decât cei de astăzi, utilizând biocombustibil, biometanul, care poate reduce emisiile autovehiculor în funcție de combustibilul diferit pe fiecare piață. Dezvoltarea motoarelor uh, pe gaz natural încă din anii 90 ne-a făcut să devenim lideri pe această piață în Europa. La ora actuală avem 12 uh, tipuri de vehicule uh, care funcționează pe bază de gaz natural și în 2015 uh, am avut peste 400 de mii de vehicule vândute în această categorie și 15% pe piața europeană. Din 1997 am vândut peste 100.000 de vehicule care circulă cu gaz natural. Însă astăzi vorbim în primul rând de emisiile vehiculelor pe diesel. În primul rând, pe piața uh, diesel au intervenit mai mulți factori. În primul rând, uh, prețul la diesel uh, a scăzut în mod istoric și aceasta față de benzină. Consumul este mai scăzut cu 20-25% față de motoarele pe benzină și performanța motoarelor pe diesel este apreciată atât de către șoferi, cât și de uh, șoferii privați, cât și cei uh, uh, la nivelul companiilor. Și nu s-ar putea atinge obiectivele atât de ambițioase de reducere a dioxidului de carbon uh, la nivelele stabilite până în 2021 la nivelul UE dacă nu s-ar utiliza aceste tehnologii. În Uniunea Europeană, uh, autovehiculele cu motor pe diesel reprezintă în jur de 50% din piața europeană. Pentru grupul nostru, cifra este mult mai redusă, suntem în jur de 38%. Pentru uh, autovehiculele utilitare ușoare știm că piața este practic uh, complet acoperită de motoarele pe diesel. Acum, din punct de vedere tehnic, motoarele diesel care trebuie să respecte normele Euro 5. Încă din 2007 în 2008 am lucrat pe două fronturi. În primul rând, reducerea emisiilor, emisiilor brute, de exemplu prin gazele de evacuare, recircularea gazelor de evacuare, tratarea agenților contaminanți prin uh, Mm, catalizatorii care oxidează uh, particule și filtrul de particule și, de asemenea, normele Euro 6 pe care trebuie să respectăm și viitoarele norme ECR. E vorba de uh, reducția selectivă uh, prin utilizarea catalizei în funcție de noile cereri de pe piață și, de asemenea, uh, tehnologia pentru noxe. La anul vom începe cu noi proceduri de testare pentru a măsura emisiile în condiții reale de condus. E vorba de RDE care va deveni în sfârșit uh, uh, funcțional. Aceste noi reguli la nivelul UE și la nivel global vor armoniza practic procedurile utilizate pentru omologarea de tip, cu consecințe pozitive. Cele două norme vor oferi mai multă transparență atât consumatorilor cât și industriei. Ținând cont de toate aceste schimbări, pe 2 februarie anul acesta am anunțat, după peste un an de uh, eforturi susținute de testare și dezvoltare, am anunțat că vom uh, uh actualiza sistemul nostru de calibrare a motoarelor și vom îmbunătăți performanțele în condiții reale de condus. Programul a fost deja inițiat și calibrările se aplică acum pentru toate tipurile de motoare diesel pe care le avem în producție la ora actuală. Acest lucru a fost uh, făcut posibil uh, în mod gratuit și pentru toți cei care au deja astfel de motoare și l-au cumpărat în trecut. Și sperăm ca într-un an acest program să se încheie. Prin aplicarea noii proceduri RDE vom adopta tehnologiile ECR pe toate motoarele diesel. Totuși, ținând cont de costurile suplimentare care sunt asociate acestei tehnologii, s-ar putea să nu mai fie viabil din punct de vedere economic să oferim motoare diesel pentru multe din modelele noastre economice. Înainte de a aștepta întrebările dumneavoastră, aș vrea să vă mai uh, prezint o, chesti- o chestiune esențială. După cum știți, autoritatea germană de transporturi uh, este în dialog cu autoritatea italiană în ceea ce privește normele Euro 6. Aceasta a dus la o procedură de litigiu care este în curs acum. Din respect pentru autoritățile implicate și pentru a nu ne pronunța asupra rezultatului posibil acestui litigiu, nu ne putem pronunța în detaliu asupra acestei proceduri care acum este în curs până la încheierea acesteia. Pe lângă aceasta avem obligația de a respecta confidențialitatea față de furnizorii noștri. Vă mulțumesc dinainte pentru înțelegerea dumneavoastră. Dacă nu vom fi în stare să răspundem în detaliu la uh, întrebări legate de aceste chestiuni. Și acum suntem la dispoziția dumneavoastră pentru întrebări și pentru a vă da informații suplimentare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Wester, pentru această introducere. Cred că foarte mulți colegi de aici ar dori să știe multe lucruri, multe informații în plus. Și uh, să ne explicați cât mai mult cu putință. Vă mulțumesc. Trecem acum la întrebări. În primul rând, domnul Gerbrandi. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și mulțumesc foarte mult domnului Wester pentru uh, răspunsurile în scris, dar și pentru declarația pe care a făcut-o aici astăzi. Prima mea întrebare se referă la răspunsul dumneavoastră la întrebarea numărul 2 cu privire la dispozitivele de invalidare. Ați spus și citez un dispozitiv de invalidare care detectează faptul că vehiculul este testat și um, um, se pare că aici excepțiile, prevederile pentru testul standard nu acoperă, bineînțeles, excepțiile. Deci se pare că acele dispozitive care arată mașinii că sunt testate există și dacă mă uit totuși uh, în definiția legislației europene, se spune că un dispozitiv de invalidare este orice element care uh, poate să vadă um, de exemplu, viteza sau alți parametri, cum ar fi viteza în care, viteza în care se află, dar și uh, temperatura și așa mai departe, orice care ar putea să ducă după aceea uh, la o dezactivare a sistemului de control din cauza unor parametri care uh, depășesc anumite limite. Așadar, am senzația că dumneavoastră, de fapt, folosiți o definiție foarte limit, limitată a um, unui dispozitiv de invalidare față de definiția dată de legislația europeană. Aș vrea să ne întoarcem în 2007-2008, când uh, legislația actuală a fost um, elaborată. Știți probabil chiar mai bine decât mine ce scrie în aceste articole. Articolul 3.10 este exact ceea ce ați citat noastră acum. Însă interpretarea mea și convingerea mea este că din cauza că se știa și se știe și este în continuare necesar să se definească acest lucru, să-l lucru mai bine, sau au introdus articolele 2.1 și 2.2, adică componentele care uh, influențează emisiile trebuie să aibă acele, acei parametri care să poată să permită vehiculului să corespundă standardelor și parametrilor stabiliți. Uh, este interzisă instalarea unor sisteme de detectare, însă um, interdicția nu, se, nu vorbește de unde se aplică aceasta, însă dispozitivul de invalidare este folosit în anumite condiții, însă nu trebuie să depășească cerințele care sunt impuse de um, lansarea, de pornirea motorului, Cu alte cuvinte, în primul rând, nu avem uh, un dispozitiv de invalidare. B. În uh, software-ul nostru nu este niciun parametru care să recunoască faptul că vehiculul trece printr-un test, însă, conform cu definiția pe care am citit-o eu înainte, uh, această ultimă parte a definiției dumneavoastră nu este de fapt relevantă. Nu spune că e vorba numai de un mecanism de invalidare dacă îți recunoaște că mașina este testată. Poate fi alt tip de mecanism. Nu, mi se pare că avem un ceas uh, care ticăie aici și nu putem să ne permitem un timp uh, prea mult. Aveți un minut și jumătate care v-a rămas, vă rog. Deci pot să manipulez și eu un pic lucrurile dacă vreți. Da, altceva ce vreau să vă întreb este că se pare că acum, din 2 februarie anul acesta, și dumneavoastră ați spus că e vorba doar de o coincidență, că se întâmplă la câteva luni după septembrie 2015, se poate calibra mașina astfel încât să se evite ca Um, tehnologia de evitare a emisiilor să strice motorul. Deci nu trebuie neapărat să fie oprită sau uh, calibrată. Deci puteți să ne spuneți de ce este posibil acest lucru acum și nu a fost posibil atunci când vehiculele au intrat pe piață, pentru că dacă am înțeles eu bine, e vorba doar o, de o actualizare a softului de ce motorul era distrus înainte de către tehnologia care măsura emisiile și după um, o actualizare a acestui soft care s-a întâmplat în februarie anul acesta, nu mai este cazul să se strice motorul. Puteți să-mi răspundeți, dar nu avem prea mult timp, răspunsul și nu vreau să intru în detalii tehnice care să descrie toate dispozitivele de la legate de aceste motoare. În plus, suntem în momentul acesta în multe teste uh, milioane de kilometri am făcut pentru a testa toate aceste aspecte. Avem și zece, zeci de mii de ore de teste la testele de laborator. Totuși, pentru ca să avem un rezultat concludent, e nevoie de 12 până la 14 luni. Noi am început la sfârșitul lui 2014 și am um, făcut teste în 2015 și nu nu avea nicio legătură ceea ce am făcut atunci cu problema care a apărut în septembrie. Noi ce am făcut este o upgradare a, prin calibrare a, pe o flotă de 40 de um, vehicule cu peste 2 milioane de kilometri în total. Ceea ce ne-a permis să facem așa ceva este că am introdus în 2012 și am făcut după aceea mai multe actualizări în anii care au urmat, am introdus așadar ceva care se cheamă Equid Drive, îmi pare rău să vă întrerup, spune domnul Gerbrandi, pentru că în felul acesta chiar o să rămânem fără minute. Ați spus că lucrați de mult timp și acum sunteți uh, capabili să faceți aceste actualizare. Întrebarea este de ce ați folosit atunci o tehnologie de, uh, de combaterea emisiilor care nu putea să fie uh, oprită sau care putea să fie oprită doar uh, pentru ca să protejeze motorul, când acum există un, o versiune care nu, mai trebuie, care nu mai obligă la așa ceva. Deci nu înțeleg de ce autoritățile italiene au aprobat această această tehnologie, pentru că tehnologia dumneavoastră ar putea să distrugă motorul, dar competi- uh, alți competitori au folosit o soft care deja nu mai strica motorul. De ce n-ați folosit atunci și dumneavoastră acesta? Păi, răspuns, noi nu deschidem sau închidem dispozitivul, ci facem o modulare, așa cum o prevede și legea, regulamentul cu privire la securitate. Și când spuneam despre Eco Drive, care sunt parametri, spuneam că avem din 100.000 uh, de, de clienți care cumpără mașinile cu motoare Euro 6. Um, avem așadar uh, teste făcute care ne ajută să recalibrăm uh, um, și sistemul și să definim mai bine riscul. Domnul Zalban, vă rog. Muchas gracias, eh, president. Mulțumesc, domnul președinte. Mulțumesc. Aș vrea să vă întreb, în primul rând, în legătură cu noua propunere a Comisiei în ceea ce privește emisiile. Funcționează? Mă auziți bine? Da. Am interpretare. Deci vreau să vă întreb în legătură cu ultima propunere a Comisiei în urma acestui uh, scandal. Dumneavoastră considerați că această nouă propunere a Comisiei va putea evita viitoare scandaluri de acest fel și considerați că prin această propunere dieselul rămâne ca opțiune viabilă pe viitor și uh, putem avea siguranță în Europa și angajații de la uh, fabricile din Europa că aceste motoare vor fi viabile din punct de vedere economic pe viitor? Mulțumesc! După cum am spus, singurul fel de a îndeplini noile cicluri uh, ar fi o, o testare um, prin uh, reducția catalitică selectivă și după aceea o nouă reglementare. Însă acest lucru nu se poate face în orice condiții. Unele teste preliminare au arătat că în consumul de diesel uh, și în ceea ce privește consumul real am ajunge la 2 la 1, cam așa ca raport, ceea ce este o proporție destul de importantă. Și dacă toate acestea se vor întâmpla, atunci uh, eu aș fi de acord să obținem cu limita de 80 de grame actuală pe kilometru. Cred că am reușit să obținem uh, o respectare a limitelor cu acest, uh, acești parametri. Ion. Mulțumesc. Vreau să vă întreb dacă dumneavoastră considerați că uh, adaptarea motoarelor diesel cu astfel de noi tehnologii este o opțiune viabilă? Yes, I think that. Da, așa cred. Și după cum spuneam înainte, va fi foarte important pentru toți producătorii din Europa, dacă penetrarea diesel este atât de mare, cu cât ajungi mai sus în segmentul de vehicule, deci cu cât urci mai sus, cu atât cred că este important să se păstreze motoarele diesel pentru că suntem cu toții conștienți de avantajele pe care le avem în ceea ce privește emisiile de dioxid de carbon. Domnul Ghizec. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, mulțumesc și către domnii de la Fiat care au venit aici astăzi, domnul Vester, domnul Rozati și Chiari. Cred că, domnule Vester, înțelegeți germană, nu aveți nevoie de interpretare, e destul de simplu pentru dumneavoastră, așadar. La discursul dumneavoastră introductiv ați făcut o limitare foarte clară, iar chestiunile care ne interesează foarte mult nu ne ați răspuns. De fapt, ați, uh, fă, luat referire uh, la, ați făcut referire la procedura de anchetă din partea agenției germane KBA față de Fiat și n-ați răspuns la o întrebare. Uh, dacă KVA-ul german, Autoritatea Germană pentru Omologare de Tip, ajunge la concluzia că după 22 de minute închiderea sistemului uh, de reducere a emisiilor uh, este un lucru ilegal, ce ați face dumneavoastră atunci? Ați trebui să închideți producția de uh, mașini în Italia? N-ar însemna nimic răspunsul, pentru că dacă, dacă se închide după 22 de minute după ce a publicat kva ul nu înseamnă uh, că este așa cum spuneți dumneavoastră. KBA-ul a spus că modularea sistemului de tratare ulterioară a, a emisiilor se um, modifică după 22 de minute într-un fel care, cu care ei nu sunt de acord. Însă măsurătorile care se bazează, pe care se bazează această declarație sunt foarte problematice pentru că KBA-ul a măsurat, și îmi pare rău că devin foarte tehnic, a măsurat așadar uh, tensiunea electrică uh, într-unul din ventiluri. Avem două sisteme, high pressure și low pressure, și aceste sisteme nu sunt liniare, deci puteți să vă imaginați că dacă deschidem uh, un ventil, um, cantitatea de curent care trece nu este des proporțională direct cu um, mișcarea în această supapă deci a fost foarte tehnic și mi se pare că nu este foarte simplu de înțeles ce ați spus dumneavoastră, dar poate puteți să-mi explicați și mie, ca persoană care nu e foarte familiarizată cu tehnica, ce înseamnă modular după 22 de minute? Înseamnă că se reduce uh, puterea motorului și în ce fel și în ce procente se reduce, dacă este așa? Înseamnă modularea sistemelor de uh, purificare a emisiilor aceasta înseamnă, în primul rând, amestecul între tensiune, presiune mare și presiune mică și reîntoarcere în flux a ă, emisiilor depinde de temperatură, de performanță, de putere, de condițiile de mediu și B înseamnă și că numărul așa, numărul așa numitelor ă, ă, noxe trebuie să fie modificat în funcție de aceste modulații. O scurtă întrebare ulterioară, vă rog. În răspunsul scris la întrebarea 2 ați spus dumneavoastră că niciun vehicul diesel nu a putut să lucreze performant la folosirea maximă a sistemelor acestora. Dumneavoastră ați spus că aceste 22 de minute nu sunt neapărat uh, o limită indicativă, dar când trebuie, dacă nu după 22 de minute, când trebuie oprite aceste motoare, aceste sisteme? Noi, trebuie să repet încă o dată, spune uh, vorbitorul, nu oprim niciun dispozitiv, noi nu oprim nimic. După aceea aveți dumneavoastră cuvântul, spune doamna președinte, și deci nu pot să vă răspund mai în detaliu de atât depinde de la vehicul la vehicul și depinde de foarte mulți parametri. Domnul Bon, doamna Bunfa, mulțumesc că o să vorbesc franceză. Bun. Nu o să vorbesc de cele 22 de minute, pentru că s-a pus deja această întrebare. Eu vreau să vorbesc de alte teste care s-au făcut și în Franța, săptămâna trecută, am avut uh, o întâlnire foarte importantă la care am putut analiza mai multe modele și mai ales Fiatul 500 care a fost testat cu trei tipuri de teste pe care le cunoașteți cu siguranță. E vorba de uh, modelul Fiat 500 care avea 11.700 de kilometri și un sistem de depoluare GR+. Noxele în omologare au fost de 68,2 mg pe kilometru și primul test, adică testul în laborator a fost constatat a constatat că s-a ajuns la 246,7 mg pe kilometru. Testul uh, D2, adică testul cu motor la cald și demarare la cald, a trecut la 528,5 mg pe kilometru și pe uh, pista de uh, testare, nu, îmi cer scuze, D2, spune provorbitoarea, da, nu, am spus bine. Și testul de 3, 1364 pe miligrame pe kilometru. Puteți să ne explicați, vă rog, această diferență? De ce s-a întâmplat așa? Am avut o, ați avut o problemă cu sistemul antipoluare pentru ca să aveți astfel de diferențe între ceea ce a fost omologat și rezultatul care a fost um, a reieșit uh, după ancheta Comisiei uh, Regale? Nu, nu pot să explic aceste rezultate. Ceea ce trebuie să spun însă este că nu putem decât să confirmăm că vehiculele noastre sunt buni, uh, uh, sunt perform, performează și uh, arată foarte bine la aceste teste. Însă în septembrie anul trecut s-a văzut că foarte multă testare care s-a făcut de către diferite foruri folosesc uh, metodologie diferită. Am văzut, de exemplu, ceva vineri de la Institutul uh, Olandez care testa un Cherokee și arăta că anumite cifre din teste nu au nicio legătură cu sistemele pe care noi le punem la dispoziție. Această mașină avea 150.000 de kilometri la bord și pot să vă spun și îmi cer scuze dacă devin prea tehnic, dar uh, ne-mi cer scuze, nu aceasta este întrebarea pe care am pus-o eu. Aș vrea să știu, pentru că nu vorbim de un vehicul de 160.000 de kilometri, pentru că vorbim de o mașină cu 11.000 de kilometri la bord, însă există o diferență foarte mare între cifrele pe care le-am aflat la omologare și cifrele pe care le-am revăzut după teste, mai ales primul test, care a fost un test în laborator. Deci vreau să Înțeleg că dumneavoastră contestați uh, texte făcute de către comisiile oficiale din anumite state membre, însă cu toate acestea există în continuare o diferență foarte mare între uh, cele omologate și aceste rezultate. A existat o problemă cu sistemele antipoloare pe care le-ați propus dumneavoastră la mașinile de care vorbim? Răspuns. Nu pot să vă explic aceste valori. După cum spuneam, aceste valori nu ar trebui să să fie atât de ridicate. Nu am informații despre testele pe care le-ați făcut sau s-au făcut. Nu știu care era uh, condiția și starea mașinii. Nu știu în ce condiții s-au făcut. Ceea ce știm, și aceasta este valabil pentru emisiile de dioxid de carbon, dar este valabil și pentru emisiile de care vorbim aici, știu că uh, NDC-ul, care este un ciclu care a fost uh, moștenit din anii 70 până astăzi, și emisiile pe care le, le uh, măsurăm în condițiile de laborator nu pot să fie o garantie, garanție nicio formă de uh, operațională sau într nicio condiție a vehiculului. Sigur, nu poate să fie întrebarea continuă o condiție, dar poate că diferența n-ar trebui să fie atât de mare, pentru că avem rezultate cu cifre atât de diferite. Diferite sunt de acord, dar nu chiar atât de diferite. Poate că constata, constatați și dumneavoastră că această diferență este enormă. Ar trebui să ne gândim la încrederea consumatorilor care vor cumpăra un vehicul și li se va spune că e un vehicul care respectă normele și, de fapt, în realitate, Uh, e de 300-400 de ori mai poluantă mașina aceea. E totuși o diferență destul de mare, nu? Recunoașteți acest lucru sau nu? Ceea ce pot să vă spun se bazează pe anumite jaloane, pe date de testare și jaloane pe care le-am stabilit. Dacă se dezactivează complet uh, toate sistemele de control uh, emisii, atunci aceasta nu înseamnă modulare, ci înseamnă o dezactivare totală. Atunci, într-adevăr, pot să-mi imaginez că cu o mașină chiar în regulă, să ajungem la o diferență de 12 ori. Aceasta nu este valabil numai pentru mașinile noastre, ci valabil în general. Domnul Henkel, vă rog. Mulțumesc. O întrebare din partea mea. Am mai pus întrebarea aceasta de câteva ori, domnule Vester sunteți de părere că prevederile inițiale ale Comisiei Europene au fost prea vagi? Vorbesc aici de dispozitivele de invalidare. Dumneavoastră ați explicat ce este cu ele. Eu vă întreb dacă credeți că erau prea imprecise și dacă multe lucruri pe care le spunem acum despre aceste dispozitive, de fapt, se, se poate explica prin această imprecizie de la început. Da, sunt absolut de acord cu dumneavoastră, domnule Henkel. De ce? Pentru că și o să încerc să explic. Din anii 70 am tot adaptat sistemele și am fost cu toții de părere că acest ciclu reprezintă o uzură normală a vehiculelor. Dar acum lucrurile nu mai stau în felul următor. Noi suntem o întreprindere americano-italiană. Eu jumătate din timp îl petrec în America și lucrăm foarte intens cu autoritățile de acolo, cu EPA și cu CARP, pentru a intra în detalii. Însă există o diferență foarte mare între legislația din Europa și legislația din Statele Unite în legătură cu aceste subiecte. Și prevederile legale sunt, din punct de vedere al conceptelor, bine făcute, însă americanii, în ceea ce privește detaliile și prevederile de punere în aplicare și uh, prevederile de uh, aplicare concrete, sunt mult mai preciși și mult mai riguroși decât am fost noi până acum în Europa și aceasta are legătură și cu introducerea în noi cicluri, emisiile în timp de real de conducere. Ar trebui să ne gândim așadar în acest context la o mai bună precizare și să descriem mai clar care este funcționalitatea respectivelor uh, instalații și sisteme, exact ce așteptăm de la ele. Întrebare. Vi se pare potrivit, domnule Vester, ca directivele cu privire la emisii din uh, Europa și din America să fie standardizate, omologate, să fie armonizate așadar. Da, ar fi pentru noi de mare ajutor, pentru că divergențele pe care le constatăm acum, nu numai în ceea ce privește directivele de emisii, creează foarte mari probleme și creează și foarte multe costuri suplimentare. Pot să vă dau un exemplu în acest sens cu Fiatul 500, când l-am adus în America, uh, a trebuit să schimbăm complet instalația de ștergătoare pentru că americanii au alte prevederi, însă aceasta este pentru că americanii ar, și ca să fie așa, americanii ar trebui să aibă alt fel de a se uita în afara vehiculului. Deci nu este cazul, deci e doar o chestiune tehnologică, deci, de legislație. Credeți că la începutul negocierilor pentru TTIP va trebui să discutăm despre acest subiect uh, pentru a ajunge la un acord între SUA și uh, Europa? Da, noi am salutat acest lucru. Mulțumesc. Mai am o întrebare, o ultimă întrebare. În ceea ce privește diesel, spune uh, voibitorul, domnul Vester, la aceste negocieri ar trebui să ținem cont de eforturile pe care trebuie să le facă partea europeană, pentru că penetrația diesel uh, pentru vehicule utilitare ușoare și pentru mașini personale este de 3%, pe când la noi e aproape de 100% și la uh, vehiculele personale 50%. Bun, Totuși ați răspuns înainte la o întrebare și ați spus că standardele americane sunt mult mai clare și mult mai uh, precise. N-ar fi mai bine atunci să folosim, tocmai pentru că folosim atât de multe motoare diesel, n-ar fi mai bine să ne concentrăm mai bine pe standardele americane? Eu, sigur, dacă e să ne gândim uh, strict la problema noastră, aș tinde să vă dau dreptate, însă nu știu cum compensăm problema emisiilor de dioxid de carbon. Eu nu știu cum se poate face. Acum o săptămână, domnul Erario de la Ministerul uh, Transporturilor din Italia a fost la noi în comisie și a spus foarte clar că la Fiat nu există niciun dispozitiv de, in- de invalidare, ceea ce a spus și dumneavoastră. De unde știe dânsul chestia asta? Aufgrund von test. Aș din teste, pe baza testelor. Făcute de dânsul, de autoritatea sa? Da, autoritatea sa în diferite versiuni. Subiectul uh, clar, witness testing, care se face în întreaga lume, nu doar în Europa, se face și în state și înseamnă, așa cum știți cu toții, pentru că sunt costuri uh, în creștere pentru sistemele clasice de măsurare, se întâmplă ca testele de omologare în întreaga lume, inclusiv în Statele Unite și în China, se fac în, de multe ori în laboratoarele uh, producătorilor, dar în uh, prezența autorității de omologare. Domnul Federle, mulțumesc. Întrebarea mea, spuneți că nu folosiți astfel de <coughs> dispozitive de invalidare, doar uh, opriți mecanismele după câteva minute, aș vrea să știu dacă și mașinile dumneavoastră din Statele Unite fac acest lucru. Da. Și acolo respectați legislația chiar dacă sunt închise. Nu sunt închise, repetă uh, vorbitorul. câte mașini diesel vindeți în Statele Unite. Spunem că rata de penetrare în Statele Unite e foarte scăzută. La mașini uh, personale și mici, aproximativ 3%. În total, cred că vindem vreo 20 de mii pe an, mai multe în Canada decât în Statele Unite. Când Fiat interpretează legislația cu privire la limitele de emisii, um, interpretați. Ceea ce ar trebui să faceți este să treceți testul sau să vă asigurați că sunt îndeplinite limitele în condiții reale. Nu există reguli detaliate de implementare, spune domnul Vester. Am făcut parte din mai multe grupuri de lucru și Uh, am, când s-au creat aceste legi, au fost consultați colegii din industrie, dar Fiat nu a fost prezent. Bă, da, am fost prezenți prin ASEA, prin, în, am participat în aceste discuții și ați cerut clarificări sau ați fost mulțumiți de acest mod de interpretare? Starea în care se află legislația acum este un uh, acord între toți producătorii și toate autoritățile de reglementare. Deci nu e un răspuns real, de fapt. În multe dintre grupurile de lucru care procesează legislația, există mulți reprezentanți ai industriei. Așa vrem să lucrăm în Europa, să ne asigurăm că nu forțăm industria să părăsească Europa, ci că facem o legislație cu limite fezabile de atins. Să se pare că cumva am greșit. Cred, noi credem în Europa că avem cele mai înalte standarde, însă se pare că nu. Producători din întreaga lume au standarde mai înalte decât noi. Și atunci s-ar putea să fie asta o problemă? Industria implicată în aceste grupuri de lucru? Domnul Vester, nu, nu cred că legislația poate fi impusă ignorând participarea industriei. Nu, avem uh, cunoștințele tehnice necesare. La începutul acestei audieri am citit articolele 5.1 și 5.2. Eu personal nu am participat în aceste ședințe. Însă, întorcându-mă și citind regulamentele și detaliile, am văzut că era un articol puternic care spunea să nu existe dispozitive de invalidare, oricum le-am numit. Bine, și câteva articole mai târziu sunt definite excepțiile. Nu s-ar fi întâmplat acest lucru dacă cei aflați în jurul mesei, autoritățile și reprezentanții industriei, nu ar fi considerat că e necesar. Nu mai avem mult timp, am o ultimă întrebare. Răspuns răspunzând domnului Henkel, spuneați că ați prefera sistemul american. Sau cel puțin standardele de reglementare. Dar așa cum se lucrează în Statele Unite, industria nu participă la uh, elaborarea regulamentelor, ci ele sunt uh, create de organizațiile de mediu și apoi criticate de industrie. Ar putea reprezenta aceasta o cale să ne asigurăm că și uh, că se, se ține cont de părerea tuturor. După părerea mea, iată unul din motivele pentru care nu reușim să ne îndeplinim propriile standarde. Domnul Vester, nu, să nu credeți că ei își fac regulamentele și le pun, pun lumea în fața faptului împlinit. Nu așa stau lucrurile. Doamna Conicină, mulțumesc. Mulțumesc pentru că ați venit aici. Și mulțumesc pentru că ne explicați politica firmei dumneavoastră. Mulțumesc încă o dată. Pe site-ul Fiat din Cehia spuneți că sunteți uh, producătorul care produce produsele cu cea mai scăzute emisii din Europa, cu cele mai scăzute. Ați redus emisiile la o serie întreagă de indicatori, se vorbește de 11,8 grame pe kilometru, sub standardele din Europa. Ați uh, susține în continuare că așa stau lucrurile și că aceste cifre sunt reale? Ce vă pot spune este că în ceea ce privește publicitatea trebuie să fim precauți. Să vedem exact ce comunicăm. Ceea ce privește emisiile totale de dioxid de carbon pentru întreaga flotă de vehicule, am fost prima companie sau între primele trei multă vreme și suntem în continuare. Și această, uh, facem această reclamă cu eficiența noastră de consum, încât ceea ce privește consumul, dar nimeni nu spune că e cea mai bună companie în ceea ce privește emisiile. Ce spunem este că autoturismul noastre, acolo unde sunt vândute, respectă fie uh, regulamentele Euro 5 sau Euro 6. Nimeni nu folosește emisiile în reclame și nici noi. Păi, ce să spun, colegii dumneavoastră din Cehia așa fac. Așa este folosită această informație de Fiat Cehia, tocmai în scop publicitar. N-ar fi mai bine să spuneți direct, chiar dacă ați avea cele mai scăzute emisii, că, că nu durează decât 22 de minute? că mașinile au aceste emisii scăzute doar 22 <laughs> de minute, n-ar fi corect să spunem și asta clienților? Nu pot decât să repet. Când vorbim de mașina cu cele mai bune emisii, în publicitate, sunt sigur că e la fel și în Cehia, dar voi verifica vorbim de emisii de dioxid de carbon. Nu vorbim de emisii de oxid de azot sau altele. Nu ne-ați explicat ce e cu cele 22 de minute, însă Fiat are și alte probleme la încep, din ianuarie încolo, ați avut probleme pentru că a fost uh, interpretat greșit numele mărci, au fost și acțiuni de retragere a unor autoturisme vândute deja și mă întreb dacă ați corectat toate erorile, toate problemele în ceea ce privește mașinile rechemate în service și în Europa? Nu știu, nu știu la ce vă referiți. Și am spus în repetate rânduri, și îmi pare rău că trebuie să insist, nu oprim nimic după 22 de minute. A fost un uh, punct, un moment al modulației găsit de KBA, nu se știe, KBA, nu se știe din ce motiv, um, dar nu se oprește nimic. Nu vă închipuiți că după ce ați pornit mașina, în 22, după 22 de minute s-ar întâmpla ceva. Nu. Nu, nu se întâmplă nimic cu calibrarea. Domnul Turmes. Deci nu opriți, nu stingeți, nu modulați. 80% sau 90%? Ai oferit și alte valori. Spuneți da sau nu? Nu. Deci nu modulați 80-90%, nu. Dați-ne dumneavoastră o cifră. Nu pot să vă dau pentru că depinde de mult prea mulți parametri. Dar sigur nu de această valoare. Intervenție fără microfon din sală. Dumneavoastră spuneți că modulați, ceea ce înseamnă că emisiile reale de azot, de oxid de azot, țâșnesc în sus și nu mai corespund valorilor reale. Nu, cred că domnul Erari a prezentat raportul aici, nu? și v-a arătat și aproximativ uh, limitele cu ceea ce se întâmplă. V-am povestit de sistemul nostru EcoDrive. Din cei peste 100.000 de oameni la care am cules date, nu, E o întrebare cu răspuns clar, da sau nu. A modula înseamnă că emisiile șnesc în sus apoi, da sau nu. Până acum ați modulat după 22 de minute. Greșit, spune domnul Vester. Sunteți pentru testele în condiții reale? Da, da. De ce? Pentru că ele reflectă mai bine realitatea sau din ce motiv? Da, cred că da. Astăzi știm că NDC nu mai corespunde în toate domeniile cu ceea ce fac uh, clienții cu mașinile. Intervenție fără microfon din sală. Deci dumneavoastră spuneți că Fiat, noi la Fiat ne bucurăm de aceste condiții reale de condus pentru că reflecta mai bine condițiile din trafic. Și ce mi-ați răspunde atunci dacă v-aș spune că în zona KBA există experți care spun că veți începe după 70 de minute să modulați de ce spun asta? Pentru că testele durează 60 de minute. Deci ceea ce înainte făceați după, la testele obișnuite după 22 de minute, aerul curat există doar în laboratoare și aerul din uh, orașe nu vă interesează. Și acum faceți același joc, ca fiat, la testele în condiții reale. Sau garantați-ne nouă aici că Fiat promite ca și pe viitor să nu mai modulați, cum îi spuneți dumneavoastră. Cred că se aseamănă foarte mult cu o stingere, cu o oprire. Domnul Vester, este interpretarea dumneavoastră și nu știu pe ce vă bazați. De ce suntem pentru condițiile de trafic reale? Pentru că lumea s-a schimbat, tehnologiile au evoluat, niciodată nu am fost împotriva, mereu am uh, participat proactiv la noua legislație, așa cum am spus, și asta și domnul Turmes. Întrebarea era dacă ne puteți promite cu mâna pe inimă și uitându-vă adânc în ochii noștri că mașinile Euro 6 de la Fiat nu sunt modificate astfel încât să moduleze după ce se încheie testul RD, adică după 70 de minute. Nu folosiți aceleași scheme de dinainte, acum, dar după un alt timp? Spuneți-ne asta. Pentru că noi avem aceste informații și dacă așa ar sta lucrurile, ne mințiți uh, acum. Domnul Vester, informațiile dumneavoastră sunt greșite. Uh, cu mâna pe inimă și uitându-mă în ochii dumneavoastră, așa cum stingem astăzi, am stinge și la o nouă legislație, dar mașinile noastre corespund legislației. Deci nu modulați după 70 de minute ca să-și păcăliți testul RDE după ce se va fi încheiat testarea de 60 de minute? Noi spunem stingere, dumneavoastră spuneți modulare. Ne puteți garanta? Avem această informație. Autoritățile americane ne-au avertizat că și se pot uh, păcăli și sistemele și uh, testele de condiții reale, RDE. Și asta ar veni ca o confirmare atunci. Domnul Vester, nu înțeleg ce vreți să vă spun. Eu cred că am răspuns la toate cele spuse de dumneavoastră la fel de puțin cum păcălim astăzi, așa la fel de puțin am păcălit și pe viitor. Am răspuns înainte foarte detaliat întrebării, arătând de ce ne avem nevoie și de legislație mai detaliată care să uh, nu permită niciun fel de spațiu de interpretare. Deci vorbim de fapte. Deci nu excludeți ceea ce spuneți. Ba da, exclud ceea ce spuneți. Doamna Evi. Președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua tuturor. Eu mă bucur foarte mult să fie ascultat în discursul dumneavoastră introductiv că grupul a decis, decis să investească pe electric uh, față de cum a spus, de exemplu, în, acum ceva timp. Mi se pare un lucru foarte bun. Aș vrea să mă concentrez însă cu întrebările mele pe raportul pe care l-a dat Ministerul Italian al Transporturilor. Cele șapte vehicule Fiat FCA care fac parte din această anchetă care au, sunt acum în lumina scandalului, au fost testate în laboratoarele dumneavoastră. Ați putea să ne spuneți, vă rog, dacă serviciul tehnic intern este același cu cel care a făcut probele, testele pentru a obține omologarea din partea autorităților italiene? Certamente, i laboratorii sunt esistenti. Cu siguranță că sunt aceiași lucrători, erau aceleași persoane, poate, dar e vorba de același serviciu. Nu pot să vă garantez persoanele. Însă procedura cu persoanele care au responsabilitatea pentru aceste probe sunt numite de către producător după un anumit standard la nivel global. Da, mulțumesc foarte mult. Și deci vreau să vă întreb și dacă ați primit instrucțiuni precise în ceea ce privește protocolul de cercetare care trebuie urmărit? Puteți să-mi dați doar o idee eventual în această direcție. Deci ciclul și condiționarea vehiculului este foarte clar și este prevăzut în normă, în lege și este verificat din ambele părți. Da, bun, mulțumesc. Și puteți să ne explicați care este motivul pentru care autoritățile italiene s-au adresat uh, serviciilor tehnice ale FCA, tocmai pentru că le mij lipsesc mijloacele pentru a investi în, uh, în aceste servicii. Bun. Puteți de asemenea să-mi explicați care este motivul pentru care toate vehiculele din grupul FCA, care au, uh, au terminat foarte prost aceste teste în ceea ce privește emisiile de NOx la cald, sunt uh, de obicei au aceste rezultate proaste numai la cald. Foarte multe au spus că nu există motive precise pentru care la cald uh, mașinile ar trebui să emită mai mult decât la rece. Răspunsul, ceea ce spuneam și înainte și ceea ce am încercat să explic de fapt la uh, altă întrebare, în momentul de față există foarte multe teste care se fac în fiecare zi, avem chiar uh, elemente noi, avem încă de găsit motivul pentru care se întâmplă așa, pentru care există această diferență. Nu este clar momentan și nu este nici demonstrat momentan că mașinile din grupul FCA sunt Um, cele care trebuie să fie criticate cel mai mult. Bine, mulțumesc. Și mai puteți să ne spuneți, vă rog, cine a decis ca vehiculele FCA să nu fie testate cu ciclul Orban Artemis, așa cum s-a făcut pentru alte vehiculele. Nu am înțeles ce ciclu? Ciclul Urban Artemis. Pentru că din raport ar rezulta că s-au, s-au folosit și cicluri Urban Artemis. Bine, nu contează. Atunci să trecem la altă întrebare și să intrăm în detalii după aceea. Puteți să-mi explicați, vă rog, care este motivul pentru care, după o primă verificare a emisiilor cu ciclul NDC la cald și la rece, trei uh, vehicule au ieșit din test. Giulietta, Lancia Epsilon și Jeep Jeep, Jeepul Cherokee. Puteți să-mi explicați de ce nu mai fac parte din test? Pentru că am uh, văzut că în raportul italian, la punctul 7, uh, avem uh, toată lista cu mașinile care au fost implicate în această anchetă, cu valori de referire pe o parte și apoi pe parcursul raportului dispar trei mașini, trei tipuri de mașini. Există vreun motiv pentru care se întâmplă așa? Da, am vorbit cu colegii pentru că nu eram, la, nu eram informat de așa ceva, dar nu au despărut aceste vehicule. Pot să vă spun ce la sfârșit am dat răspunsul înscris la întrebarea dumneavoastră, pur și simplu ne-a lipsit timpul ca să le mai analizăm, o să le analizăm dacă se dorește și pe acestea. Doamna Evi, îmi cer scuze, 5 minute aveți la dispoziție. Bine, îmi pare rău. Domnul Borghețiu. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult um, pentru disponibilitatea dumneavoastră și vreau să plec, uh, domnule Vestar de la o întrebare, pentru că mi-ați dat un răspuns destul de neclar. Aș vrea să ne concentrăm acum asupra unui aspect care are de-a face cu, cu începutul procedurii pe care a urmat-o Fiat la inputul pentru programele de control și gestiune Vreau să știu care sunt specificațiile tehnice pe care le-ați transmis furnizorilor dumneavoastră la acest punct. Eu cred că e vorba de o chestiune foarte importantă pentru a putea înțelege mai bine și pentru a avea mai bună, o transparență mai bună, care sunt procedurile față de furnizori. Bun. Păi uh, noi am răspuns și în scris la întrebările pe care mi le-ați transmis. Nu mai țin minte care era întrebarea și ce număr avea, dar ceea ce este clar este că astăzi global există 4-5 furnizori care pot să ne ofere sistemele pe bază de injecție sau sisteme de post-tratament uh, catalizatori sau alte tipuri. Noi lucrăm cu toții cu acești furnizori, iar specific- specificațiile tehnice um, nu diferă. Există filtrul de particule, există catalizatorul și alte metode care se pot folosi în uh, combaterea problemei, însă se variază în funcție de dimensiunea vehiculului, dimensiunea cilindrică, puterea motorului, însă, de fapt, folosim cu toții la nivel global aceleași tehnologii și aceleași furnizori. Nu există un uh, tratament specific pentru Fiat, dar, uh, întrebare, ar fi uh, ați fi dispus să transmiteți din motive de transparență Comisiei o copie conformă a contractului cu Manie Timarelli, cu furnizorul dumneavoastră, pentru ca să înțelegem exact care au fost indicațiile pe care le-ați dat la acest punct, deci o, o copie autentificată, dacă ați putea. Da, uh, majoritatea contractelor noastre este supusă, deci mă refer, spune vorbitorul, la um, vehiculele care sunt acum în producție, fac parte din lanțul de producție. Da, contractele cu furnizorii sunt contractele pe care, mai ales în interesul furnizorilor, le-am uh, supus unei clauze de confidențialitate, mai ales pentru ca să îi protejăm din punct de vedere al concurenței. Domnule Borghețiu, dacă aveți întrebări foarte specifice, poate că ați putea să puneți întrebările foarte specifice în scris și după aceea o să putem să vedem ce avem la dispoziție. La, Bine, păi nu din întâmplare am pus întrebarea aceasta și în scris, dar eu aș vrea să insist asupra unei chestiuni și anume ca inginerul să se angajeze să furnizeze textul, documentul cu privire la acest punct atât de important în legătură cu furnizorii, pentru că eu cred că noi avem dreptul să cerem aceste informații, având în vedere că ne referim aici la vehicule care nu sunt acum în producție, deci e vorba de vehicule la care uh, nu e, care nu sunt uh, ca celelalte supuse concurenței. Vreau să știu care sunt specificațiile tehnice care au fost indicate în contractele cu furnizorii dumneavoastră. Vorbesc aici de manieti Marelli cu care aveți contract. Aș vrea să insist asupra acestei cerințe și sper ca să puteți să ne satisfaceți această dorință. O să dau un răspuns general, având în vedere și uh, disponibilitatea președintei. După această audiere, după cum a fost și uh, înainte cazul, noi suntem gata să răspundem la întrebări la care n-am putut să răspundem aici în cadrul uh, audierii. Ni le transmiteți în scris și noi vă răspundem. Păi eu am trimis deja întrebarea aceasta în scris, Mm, am primit un răspuns destul de general. Și în final, aș vrea să vă întreb dacă puteți să-mi spuneți care sunt modificările pe care le-ați făcut pe aceleași vehicule. Mă refer aici la diferite programe și la folosirea în Europa și în Statele Unite a acestor programe. Au fost făcute anumite modificări pentru vehiculele pentru piața SUA și pentru piața UE. Normele americane, este răspunsul, sunt diferite de cele europene. Dacă nu este încă destul de clar, pot să vă spun încă o dată că sunt mai severe și atât în ceea ce privește benzina cât și dieselul. Nu, nu v-am întrebat care e diferența, spune domnul Borghețe, v-am întrebat care sunt modificările pe care le-ați făcut uh, în ceea ce privește cele două cele două legislații. Deci e foarte complex, o să răspund în scris, spune domnul Vester. Bine, trecem la a doua rundă, spune doamna președinte. Am promis colegilor că își pot prinde avioanele și vreau să respectăm această promisiune. Trei minute este maximul, nu minim. Deci, uh, întrebări de 40 de secunde și apoi un răspuns. Domnul Salini. Uh, riguarda uh, l'impatti. Primul, prima întrebare se referă la impactul social și industrial. Uh, din punct de vedere social, noi știm că mai ales persoanele um, mai puțin uh, înstărite aleg aceste mașini uh, mai ales după preț și nu după performanțele de mediu. Aveți senzația că aceasta va avea un um, impact asupra mașinilor mici diesel de pe piață? Da, răspunsul este absolut da. În momentul de față, de exemplu, Panda Euro 6, Euro 6B, este în această situație, probabil că va trebui să crească costurile acestui uh, tip de mașină și probabil o creștere a prețului va avea un impact. Nu vreau să fac eu politic uh, comercială aici, dar e vorba de mii de euro și cu siguranță în, va, fi, uh, va fi o schimbare la preț. Altă întrebare. Credeți că această modificare a flotei auto din partea firmelor de automobile pot avea un uh, impact asupra locurilor de muncă din firmele de producție de autovehicule. Cu siguranță știți cu toții care este discuția cu privire la mașinile electrice, la mașinile hibride. Nu vorbesc aici numai de respectarea normelor de emisii, dar e destul să ne gândim, de exemplu, că toate aceste vehicule costă miliarde pentru ca să se adapteze fabricile de producție la cerințele lor și cum am văzut după aceea cu Fiatul 500 electric în America, nimeni nu-l vrea. Dar vreau să vă întreb, dar voi ați uh, avut vreo posibilitate de a verifica ce impact în ceea ce privește emisia de CO2 uh, o are producția de mașini electrice? Da, pentru aceasta ar fi nevoie de o discuție mult mai lungă, pentru că e un subiect foarte delicat eu sunt foarte sceptic în ceea ce privește vehiculele electrice. Nu vorbesc aici de vehicule electrice în ceea ce privește emisiile, ci în ceea ce privește uh, amprenta globală de dioxid de carbon. Am făcut multe studii, am discutat cu furnizorii în ceea ce privește producția de baterii și pot să vă dau și câteva date uh, de exemplu, energia electrică produsă la nivel global, să zicem în anul 2000, era de 10.000 de teravați, iar uh, resursa primară pentru a crea această energie electrică a fost de 64-65 de procente în, în această proporție non-regenerabilă. Iar în 2015, ultimele date la nivel global pe care le avem arată 2,5 uh, ori mai mult, deci 25.000 de teravați uh, în producția de electricitate și totuși, um, în ceea ce privește sursa, e mai rea, situația e mai proastă. Suntem la 70% non-regenerabile din această um, cantitate. Deci, marile economii emergente depind foarte mult de petrol, de cărbune, ceea ce distruge foarte mult amprenta, amprenta globală a dioxidului de carbon. Mulțumesc, doamna Bunfoa. Mulțumesc. În intervenția dumneavoastră preliminară ne-ați spus că ați schimbat calibrarea vehiculelor Euro 6 pentru a respecta normele împotriva contaminării. Și vreau să vă întreb ce s-a schimbat. Ne-ați spus până acum că doreați să protejați motoarele și că de aceea sistemul antipoluare nu putea fi fun- făcut funcțional tot timpul. Și atunci ce s-a schimbat acum ca prin această calibrare să puteți respecta și normele de mediu pentru noxe și să protejați și motorul în același timp? Am încercat deja să explic acest lucru la început, când am vorbit despre modulul EcoDrive în uh, mașini, ceea ce înregistrează tot ce face șoferul. Și uh, de la peste 100.000 de, mii de clienți de noștri, în special în Italia, dar în general în Europa, am primit un feedback detaliat în legătură cu felul în care utilizează mașinile și am văzut că practic 95% din călătoriile pe care le fac uh, durează sub 16 minute. Viteza maximă în medie este la un anumit nivel și toate aceste date ne-au arătat mult mai precis în ce domenii am putea merge cu calibrarea mai la maxim, pentru că aveam oarecum siguranța că riscurile pe care doream să le evităm înainte, practic, în realitate, nu se prezintă. În acest caz, atunci, de ce nu s-a făcut acest lucru mai devreme și ca, cum se partajează sarcinile între uh, furnizorii dumneavoastră Bosch și Magneti Marelli și dumneavoastră și, până la urmă, cine are responsabilitatea ultimă? Pentru că dacă e vorba doar de calibrare pentru a respecta și normele antipoluare și protecția motorului, de ce nu s-a făcut mai devreme? În ceea ce privește responsabilitatea, puteți găsi acest lucru în răspunsurile oferite în scris. Este un proces foarte complex și uh, de ce nu am făcut-o mai devreme? În primul rând, pentru că aveam nevoie uh, de un număr suficient de vehicule Euro 6 care să fie pe piață și aveam nevoie de suficiente date pe un eșantion destul de mare de clienți pentru a face acest proces de calibrare și pentru a îmbunătăți lucrurile. hier sind. Mulțumesc din partea mea. Întrebare pentru început. Și răspunsul la a doua întrebare. Înțeleg această propoziție ca spunând că vehiculele dumneavoastră nu recunosc că sunt testate. Așa este? Am înțeles bine? Da, da, noi credem că nu e necesar. Nu avem nevoie de asta pentru calibrare. Uh, poate nu ne înțelegem. Toți din cei care au fost aici până acum și compania Bosch, recunoscând că nu sunteți, suntem uh, experți tehnici, au spus că e foarte important ca autoturismele să recunoască că se află pe un stand uh, de testare. ABS-ul și celelalte sisteme trebuie să recunoască. Mereu ni s-a spus că orice vehicul trebuie să recunoască că se află pe un stand de testare și aici citesc exact opusul. Ce facem? Vorbim unul pe lângă altul? Nu. Eu m-am referit la emisiile de control emisiilor. Și acolo uh, autoturismul nu recunoaște acest lucru. Dar există alte sisteme independente uh, care trebuie să comunice și aveți dreptate, trebuie să știe că sunt testate. Puteți... Uh, eu asta am întrebat, nu m-am referit la controlul emisiilor, pur și simplu m-am întrebat dacă știe autoturismul că e testat. A doua întrebare. Cât de importantă este piața germană pentru dumneavoastră? Din câte știu eu, 3 milioane din 13. Da, deci destul de importantă. Deși ați spus în repetate rânduri astăzi că nu opriți după 22 de minute, ceea ce fusese comunicat în Germania. De ce nu mergeți în presă și spuneți că e greșit ce s-a comunicat acolo? Domnul Wester, pentru că nu dorim să avem o discuție privată cu autoritatea germană KBA. Avem încredere în procesul de mediere început cu uh, autoritatea noastră istorică de omologare. Noi, uh, FCA, facem pentru toate motoarele pe care le producem și vindem, le omologăm cu Ministerul Italian. Acesta e partenerul nostru, el a făcut certificarea tip și uh, poate răspunde această întrebare. Am o întrebare pentru Magnet Marelli, dar nu mai ajung pe scurt atunci. Astăzi ați comunicat la fel cu KBA și cu Ministerul Transporturilor din Germania, așa cum ați făcut uh, până acum, special în ultimele luni. Da. Am fost prezenți în repetate rânduri la invitația colegilor de la autorități, am răspuns la întrebări. și autoritatea din Italia ne-a spus că vorbim de fapt despre lucruri care țin de responsabilitatea lor. Mulțumesc. Da, mulțumesc. Acum în ceea ce privește răspunsul la întrebarea 8. Dumneavoastră spuneți că aproape toate mașinile pe benzină de pe piața europeană, care sunt fabricate aici pentru piața europeană, sunt omologate de către autoritățile italiene. Însă, pentru vehicule care sunt produse în Statele Unite, utilizați autoritățile britanice și olandeze. Puteți să ne explicați de ce? Răspuns. Da, este o motivație istorică. Acest lucru a fost făcut de Chrysler în trecut și știți foarte bine că grupul nostru este rezultatul unei fuziuni între Fiat și Chrysler. Și niciunul dintre noi, nici partea americană, nici cea europeană, nu am făcut nicio schimbare în ceea ce privește omologarea de tip față de ce se întâmplă înainte. Noi am început să lucrăm cu Ministerul uh, Transporturilor din Italia și colegii americani, din mai multe motive, pentru partea europeană și uh, pentru partea americană lucrau cu autoritatea olandeză sau cu cea britanică. Aceasta avea de-a face cu uh, relația de muncă și cu o procedură care funcționează deja. Oamenii se cunosc între ei pentru că lucrează de mult timp împreună și nimeni nu a dorit să schimbe această procedură. Da, mulțumesc. Și acum în ceea ce privește supravegherea pieței și controlul pieței în Europa. Credeți că este suficient uh, să se creeze un nivel de egalitate între producătorii auto din Europa, să existe destulă monitorizare să fie extinsă în Europa, astfel încât uh, toate mașinile să respecte același regulament? După cum știți, uh, regulamentul în ceea ce privește controlul emisiilor trebuie să lucreze până la 1060 de kilometri în Europa și avem deja proceduri de uh, a acestor condiții și procentajul mașinilor care trebuie testate, documentele pe care trebuie să le prezinți și pe care să le prezinți la cerere, este un lucru pe care îl respectăm deja. Da, dar credeți că ar trebui să existe mai multă supraveghere de piață că ar trebui să se testeze și mai multe uh, mașini uh, în condiții reale pentru ca clienții să aibă mai mare încredere? Nu. Cred că trebuie să rezolvăm problema regulamentului. Dar nu este important să avem un mix între cele două, o legislație mai bună pe de o parte și în același timp să ne asigurăm că ea este implementată cum trebuie, deci să se facă controlele necesare. Nu trebuie, nu trebuie din punctul nostru de vedere, să existe mai multă supraveghere a pieței, eu cred că m-aș centra pe nevoia de a avea un nou regulament care să respecte toate problemele pe care le discutăm aici. Și, bineînțeles, după aceea trebuie să se respecte această legislație. Probabil că ar trebui să existe institute independente calificate care să facă această monitorizare a pieței. Domnul Nedermayer, mulțumesc foarte mult. În primul rând, la răspunsul dumneavoastră la întrebarea 11, a, arătați că a, dumneavoastră nu sunteți implicat în ceea ce privește mașinile mici, a, ținând cont de faptul că concurenții dumneavoastră utilizează segmentul B. Da, mă gândesc aici la segmentul E, Panda și Fiat 500, și există mai multe tipuri de ECR. Avem uh, unul de tip pasiv, care a fost utilizat încă din anul 2008, sisteme eficiente de ECR uh, și de asemenea de magazinare a noxelor și de recirculare a gazelor de evacuare, probabil uh, pe ciclul de presiune înaltă sau joasă. Și un lucru este clar astăzi, că dacă trecem în 2017 la sistemul uh, RDE, toate aceste sisteme vor trebui să fie actualizate. Și ați văzut în răspunsul nostru care ar fi costul estimativ pentru astfel de actualizare. Intervenție fără microfon din sală. Da, foarte pe scurt. Dumneavoastră sunteți pentru uh, un regulament neutru din punct de vedere al tehnologiei, ca în Statele Unite, sau mai degrabă pentru un sistem precum cel actual? N-am înțeles prea bine. Da, doriți o neutralitate tehnologică sau nu? Deci aceleași limite de emisii? Da, bineînțeles că da. Și o ultimă întrebare. Știți ce se întâmplă cu testele de laborator. Principalul obiectiv este acela de a vedea care sunt consecințele când se utilizează mașinile în condiții normale. Însă, de multe ori în Europa, fabricanții auto au pregătit mașinile doar pentru condiții de laborator. Este adevărat sau nu? E adevărat că nu s-a, dat, s-a acordat atâta atenție la ce se întâmplă în afara condițiilor de laborator. Nu, nu este adevărat. E vor, se vorbește aici de acel așa numit cycle beating și, de fapt, toată lumea respectă regulile. Mulțumesc, doamna Kallenbach. Repeating doesn't make it better. Dacă repetăm, nu înseamnă că vom obține mai multe. Uh, da, sunt de acord cu dumneavoastră că repetarea nu ajută la nimic. Legislația europeană nu trebuie să fie un scop în sine. Unul din scopurile acestei legislații a fost să se îmbunătățească condițiile de concurență pentru anumiți producători europeni. Însă, motorul pentru această legislație la început a fost să se respecte anumite standarde de mediu și de sănătate. Deci, prin această legislație să se atingă anumite valori de emisii care să fie mai scăzute pentru ca să nu se mai uh, constate atât de multe boli bazate din cauza uh, emisiilor și, din, de exemplu, boli cardiovasculare, dar și să nu mai există atâtea aciditate în soluri. Vreau să vă întreb de aceea dacă considerați că prin aceste deviații de la valorile care au fost stabilite în uh, timp real, uh, în trafic, se, vor, se va eșua în ceea ce privește obiectivele pe care și le-a stabilit Uniunea Europeană la capitolele pe care le-am numit înainte și dacă știți ce trebuie să se întâmple cu producătorii foarte mari care vor contribui la, această, la acest eșec, uh, și care uh, producători, uh, de fapt, prin, ca să nu spun manipulări de soft, să zicem modulații de soft, nu fac decât să contribuie, de fapt, la boli, la cazuri de mortalitate și la probleme de mediu. Vreau să știu ce părere aveți despre acest lucru. Medicina. Nu sunt doctor, și nu pot să vă răspund la aceste întrebări exact. Eu am văzut studii și cifre și, specula- și diverse speculații, însă singurul lucru care ne ajută mai departe, după părerea mea, este să definim foarte precis ce vrem pe viitor și în ce condiții vrem pe viitor acest lucru. Îmi amintesc, de exemplu, de o discuție pe care am purtat-o de curând și nu știu sigur dacă sunteți la curent cu ea, Poate trebuie verificate încă o dată cifrele și datele, dar știți că și gazul uh, în ardere produce foarte multe concentrație de NOx. Există surse foarte credibile care arată că concentrația de noxe care reiese atunci când faceți bucătărie, de exemplu la aragaz, este mult mai mare decât ceea ce uh, se întâmplă uh, și ceea ce găsim în uh, orașe. Adică vreți să ne spuneți practic că arderile sau incendiile în case sunt de fapt responsabile pentru poluare și să ignorăm astfel emisiile din trafic? Pentru că și traficul contribuie în plus, nu, la această, această amprentă. Nu, nu vreau să spun acest lucru. Fiecare contribuie la lucrurile de care se ocupă. Noi ne ocupăm de mașini, alții se ocupă de altceva, însă știu prea puține despre aceste domenii pentru ca să pot să trag o concluzie înțeleaptă despre consecințe asupra sănătății ale unor concentrații pe care nu le cunosc. Da, dar obiectivele legislației europene au fost, a fost foarte clară. S-a dorit, în primul rând, o reducere a emisiilor pentru a putea combate efectele nocive asupra mediului și asupra sănătății. Nu știu dacă dumneavoastră ați considerat legislația numai ca instrument de reglementare a pieții, nu, domnul Gerbrandi? Gerbrandi? Sorry. Domnul Herbrandi, da, mulțumesc, domnule președinte. Domnule Wester, Vreau un răspuns simplu, da sau nu. Dumneavoastră considerați că autoritatea germană și autoritatea olandeză, care sunt recunoscute pentru independența lor, le considerați independente? Da. Intervenție fără microfon din sală. Și cu toate acestea, pune sub semnul întrebării rezultatul anchetelor realizate pentru uh, mașinile dumneavoastră. Eu sunt inginer de profesie și de aceea trebuie să știu mai multe în legătură cu ce s-a făcut, în ce condiții, în care parametri înainte de a mă pronunța. Dumneavoastră ați spus domnului Turmes că după 22 de minute, atunci când intervine modularea, atunci emite mai multe noxe. Puteți să ne spuneți cât mai mult? Ați făcut studii? Nu nu emite nimic. Am spus că în condiții pe care nu le cunosc când de ajuns și că în aceste condiții a început uh, o modulare după 22 de minute, dar necunoscând detaliile acestor condiții, nu pot să vă spun în ce măsură au crescut aceste emisii. Și uh, nu pot să mă pronunț în legătură cu toate aceste cifre pe care le-am auzit până acum. Fiatul deci nu știe dacă mașina sa emite mai multe noxe atunci când este modulată, după 22 de minute. Da, mă refer din nou la alineatul 5.1 și 5.2, pe care l-am citat la început. Da, toată lumea știe. Toată lumea știe. Da, e vorba de condiții de laborator. E vorba de emisii care variază între condițiile de laborator și condițiile de conducere reală. Nu, dar nu aceasta era întrebarea. Vreau să-mi spuneți doar dacă uh, compania dumneavoastră știe că mașina emite mai multe noxe după 22 de minute atunci când intervine modularea. Da, emite mai multe noxe, dar nu pot să vă spun dacă acest mai mult înseamnă că depășește limitele sau nu. Nu, v-am întrebat doar dacă emite mai multe noxe, da sau nu. Da, mai mult, dar respectând limitele. Care limite? Limitele legale. Dar testul se face uh, doar timp de 20 de minute, deci nu există niște condiții legale pentru după 20 de minute. orice test care se face durează sub 20 de minute. Deci dacă dumneavoastră spuneți că respectați aceste condiții legale, după 22 de minute, practic nu se mai aplică niciun criteriu legal după analiza dumneavoastră legală, să-i spun așa. Da, cred că nu vorbesc uh, arabă sau spaniolă, cred că vorbesc destul de clar. Da, am înțeles foarte bine care este întrebarea și v-am răspuns. Nu, nu ați făcut-o până acum. Acum, încă o întrebare. Ne-ați spus că ați influențat acest proces prin intermediul aceea. Însă Fiat participă la delegația italiană în grupurile de lucru de natură tehnică pe mai multe domenii. Sunteți de acord cu acest lucru? Da, este adevărat. Atunci puteți să ne spuneți care sunt întâlnirile la care Fiat participă în mod oficial în cadrul delegației italiene. Este un element crucial pentru ancheta noastră. Mulțumesc! Voi, în una de... Am folosit uh, timpul mai mult, mai mult timp înainte, vreau să folosesc puțin acum. La 12, la răspunsurile înscrise, ați făcut uh, referire la testele voluntare care au fost puse în aplicare din februarie 2016 de către FCA și vreau să vă întreb dacă ați putea să ne descrieți uh, cât se poate de detaliat conținuturile acestor îmbunătățiri voluntare. După cum am zis la început, mai ales pe baza feedback-ului pe care l-am primit din partea 100.000 de clienți cu care uh, am lucrat, care foloseau Euro 6, felul în care sunt uh, conduse mașinile în condițiile de conducere, toate acestea erau parte din test, calibrarea. Noi nu am uh, atins nimic la instalațiile motoarelor, și s-a făcut o îmbunătățire semnificativă. Însă aceasta ar putea să fie văzută ca o, ca o compatibilitate mai mare cu noile modele care folosesc Real Driving uh, Conditions, condiții reale de conducere? Răspuns. Toate aceste eforturi sunt mai degrabă eforturi către o, tocmai, o a omologare cu ciclul RDE. Doamna Conecea. Yeah, Já se omlouvám, ale... Mulțumesc. Din câte spuneți dumneavoastră, nu înțeleg practic de ce ne aflăm aici, pentru că ați făcut tot ce trebuia, așa cum trebuia, totul merge bine, nu există nicio problemă. Deci, uh, probabil că noi suntem cei care greșim și avem date greșite la îndemână. Vă dați seama cât de serioasă este situația, pentru că autoritățile de control au descoperit totuși uh, anumite elemente. Nu uh, vă face să apară îndoieli, să vă apară îndoieli? Nu, nici vorbă, dar uh, vorbeam aici despre uh, respectarea cerințelor legale. Ne aflăm însă la începutul discuțiilor și v-am spus că susținem pe deplin aceste activități de îmbunătățire a uh, ciclurilor de testare, a regulamentului aplicabil și pentru a extinde felul în care se implementează aceste reglementări și să fim mult mai clare în ceea ce privește așteptările noastre. Dumneavoastră ați menționat de mai multe ori existența unei cooperări cu Statele Unite, ținând cont și de prevederile de acolo. Din punctul dumneavoastră de vedere, ar fi mai bine să se aplice uh, normele din Statele Unite? Și atunci vreau să vă întreb de ce nu utilizați deja aceste prevederi care sunt mult mai exigente în Statele Unite, dacă vă interesează atât de mult să protejați consumatorii, așa cum uh, o spuneți în mod reiterat și cum ați încercat să arătați în prezentarea dumneavoastră. Dacă am uh, aplica regulile din Statele Unite, atunci probabil că s-ar rezolva toate problemele, nu? Nu vi se pare? Spuneam deja mai înainte că noi suntem pentru niște standarde globale. Și dacă se alege sistemul american, uh, indiferent că e vorba de motoarele pe benzină sau diesel, noi vom respecta această alegere. Însă vreau să spun foarte clar, noi suntem conștienți de limitele în cadrul regulamentului actual și susținem uh, și am făcut-o și în trecut și o vom face și pe viitor, vom susține deci toate eforturile care să ne aducă mai multă claritate pentru noi, pentru dumneavoastră și pentru clienți. Domnul Turmes, vă rog. Dumneavoastră spuneați, uh, menționați alineatul 5.1, care definește utilizarea normală și aveți dreptate. Se spune că un device care este construit uh, pentru a respecta legislația în vigoare. Instrument uh, care este conceput uh, pentru a respecta regulamentul în vigoare. Același lucru și pentru sistemul de frânare. Deci faceți același lucru și pentru sistemul de frânare și pentru centurile de siguranță, de exemplu unde se spune că, iarăși, pentru centurile de siguranță faceți același lucru, um, faceți testele doar pentru laborator și după aceea pentru condiții reale nu. Același lucru și pentru alte sisteme, pentru a respecta uh, regulamentele în vigoare. Deci faceți uh, aceste condiții specifice și după aceea, în condiții reale, lucrurile sunt cu totul altfel. Mi se pare de-a dreptul incredibil, pentru că în condiții reale de utilizare Uh, regulamentul este foarte bine definit și, pe de altă parte, dumneavoastră ne spuneți aici că, în condiții reale, dacă e vorba de emisii, atunci se aplică doar în laboratoare și nu în orașe. Îmi pare foarte rău, dar dumneavoastră, în mod deliberat, ați conceput niște mașini nu ca să protejați sănătatea cetățenilor europeni, E un lucru pe care l-ați făcut în mod voit la compania dumneavoastră. Răspuns, nu sunt dialog, deloc de acord cu uh, ce ați spus, uh, pentru că mm, mm, regulamentele nu sunt uh, asemănătoare pentru celelalte sisteme de siguranță, nu există aliniate de genul 5.1 sau 5.2, unde te bazezi pe interesul clientului. Aici se vorbește de operațiuni sigure pentru motor, domnul Turmes. Dar puteți să ne spuneți atunci mai exact, la sistemul EGR, ce trebuie să protejați, practic? Ce trebuie să protejați în sistemul EGR, pentru că în niciuna din întrebările uh, noastre nu ne-ați răspuns cu precizie să vedem ce trebuie să protejați în cadrul acestui sistem EGR. Da, dacă sistemul EGR lucrează la infinit, atunci uh, apar mai multe probleme, de exemplu, uh, probleme cu uh, supapele sau îmbăxirea anumitor turbine și așa mai departe, care duc la multe probleme. Și de altfel au existat rechemări la nivel global tocmai din cauza acestor probleme. Mă scuzați, domnul Turmes intervine. Mă opresc aici. Da, dumneavoastră, compania dumneavoastră ar fi putut să cumpere un sistem EGR cu o calitate mai ridicată, care este utilizată de alți producători, dar în mod deliberat, la modelele dumneavoastră, ați utilizat sisteme foarte ieftine care vă permit după aceea să modulați sistemul după 22 de minute. Aceasta este realitatea. Nu, nu e deloc adevărat. Utilizăm aceleași componente ca și ceilalți fabricanți auto. Deci nu sunteți de acord că există sisteme EGR diferite din punct de vedere calitativ, unele mai performante, altele mai puțin performante și care durează mai puțin timp? Nu, răspunsul este nu. Mulțumesc foarte mult, am respectat cât de cât timpul pe care îl aveam la dispoziție. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. Vor uh, veni și întrebări în scris uh, suplimentare către dumneavoastră și termenul pentru aceste întrebări, dragi colegi, pentru aceste întrebări suplimentare adresate Fiatului este luni 24 octombrie. N-are nimic de a face cu dumneavoastră, este doar un termen pentru noi. Mulțumesc! Dear colleagues, before everybody rushes off, Dragi colegi, înainte să fugă toată lumea din sală, am putea să trecem prin următorul punct foarte repede, dar mai avem un punct suplimentar pe agenda și nu avem timpul foarte des să avem un schimb de opinii. Cred că sunteți conștienți că trecem de la o audiere la cealaltă, și trebuie să ne pregătim și pentru schimbul de opinii, pentru că la un moment dat va trebui să discutăm și concluziile noastre și raportul. Însă, ce aș vrea să facem acum este să avem un feedback foarte scurt de la misiunile MIS pe care le-am uh, organizat Aș vrea să combinăm deci cei doi raportori ca să ne vorbească de cele misiunile pe care le-am avut la Centrul Comun de Cercetare și după aceea o să-i dau cuvântul domnului Zalba și după aceea domnului Gerbrandi. Nu acum, nu acum. Vă rog. Doar v-am cerut uh, aprobarea, dacă este în regulă, să acționăm așa și să combinăm uh, feedback-ul celor doi uh, raportori de la cele două misiuni. Deci eu zic să începem așadar cu Centrul Comun de Cercetare GRC, care a avut loc pe 18-19 iulie 2016, acum ceva vreme. Am avut 12 membri emis, incluzându-mă pe mine, dar și pe domnul Zalba, coraportor, și căruia vreau să-i dau cuvântul. Pot să vă spun că a fost o vizită foarte instructivă, foarte bine pregătită de către GRC. Am avut uh, și posibilitatea de a vizita Vela Labs la Ispra, în Italia, unde se vorbește despre, unde se, ni s-a arătat uh, cum se organizează testele de emisii de către GRC și implicarea acestor în omologarea de tip. Am avut de asemenea și ocazia să vor, vedem care sunt uh, echipamentele care se folosesc pentru testele în condiții reale de conducere pe lângă demonstrațiile practice ale facilităților Centrului Comun de Cercetare, care ne-am uh, delectat mai multă vreme, restul vizitei a avut loc uh, tot acolo, după ce aici începusem cu audiere cu Centrul Comun de Cercetare și acum va trebui să decidem dacă reinvităm centrul acesta la sfârșitul audierilor pe care le-am uh, organizat, deci la sfârșitul lui noiembrie, începutul decembrie. Am avut o discuție foarte deschisă cu domnul Vladimir Sucea și o mare parte a staffului lor, incluzându-l pe domnul Giovanni De Santi și alți experți. În cadrul acestei discuții am încercat să clarificăm toate chestiunile care ne interesau pe noi, începând cu rolul Centrului Comun de Cercetare în, de, în um, elucidarea discrepanțelor în uh, comportamentul testelor de emisii, dar și în compararea cifrelor și transmiterea acestora către Comisie. În acest scop ne-am, întâln- am discutat foarte mult și despre cronologia dezvoltării procedurilor RDE și a testelor uh, alternative, uh, am uh, discutat foarte mult și despre felul în care va trebui să procedăm cu noul cadru pentru omologarea de tip, rolul GRC-ului în aceasta și faptul că există un um, domeniu de aplicabilitate foarte mare pentru o îmbunătățire cât mai rapidă în momentul de față. Este o propunere la comisie în acest sens. Tot ce am uh, auzit este că singura schimbare evidentă este probabil crearea unei autorități independente cu o um, susținere foarte puternică din partea statelor membre și uh, cu o implicare a industriei de producție auto. Însă avem foarte multe idei pe care trebuie să le prelucrăm pe viitor. Mă refer aici nu numai la lucrul în comisia noastră, ci și la toate activitățile din alte comisii care au legătură. Mă refer la IMCO și la recomandările pe care le primim din partea lor. Am discutat așadar cu GRC-ul și a fost extrem de interesant să vedem cum se, dezvoltea, se dezvoltă și cum s-a dezvoltat în ultima vreme procesul de luare a deciziilor uh, în, uh, la nivel european și am discutat despre propuneri comune de a schimba sistemul pe viitor. Aș dori în primul rând să dau cuvântul domnului Zalba, acum și după aceea domnului Gerbrandi, pentru ca să ne raporteze și despre cealaltă misiune. Vă rog, domnul Zalba. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. După cum ați spus dumneavoastră înainte, Comisia EMIS a organizat o misiune către autoritățile de omologare de tip și cele care oferă serviciile în Luxemburg și Germania între 21 și 22 septembrie. Prezentarea uh, pe care, prezentările pe care le-am primit atunci au fost transmise tuturor colegilor emis pe 13 octombrie și pot fi de asemenea găsite și pe site-ul nostru, rapoarte de la ambele misiuni. Cinci membri emis, incluzându-l pe colegul meu și cu raportor domnul Gerhandi și cu mine, am participat la această misiune. Am fost salutați la început de către Unicor la Florența, autoritățile naționale de la Luxemburg, dar și de către uh, autoritățile de la Lamsheim. Aș vrea să mulțumesc tuturor pentru ospitalitate. În 22 septembrie, așadar, am început uh, cu o misiune, uh, cu o vizită la Umicor, la, la fabrica de catalizatori și am fost uh, salutați de către vicepreședintele Umicor, domnul Elbert Lodge, care ne-a transmis o vedere de ansamblu a Umicor și a evoluțiilor sale în această branșă de uh, producerea catalizatorilor pentru măsurarea emisiilor. În ciuda tuturor blocajelor, legislația de la Euro 1 la Euro 6 încoace a fost totuși un succes în Europa. Un uh, motor diesel la ora actuală corespunde total standardelor impuse de Euro 6 și uh, Umicorul uh, consideră că îmbunătățirile care au fost prevăzute până în anul viitor și pentru Euro 7 vor putea fi puse în aplicare și că este gata de piață. De asemenea, Umicorul a cerut mai multă etică și mai multă cultură a fernesului. Legislația va trebui de aceea să fie mai clară și să evite lacunele legislative. Problema, uh, vizita a continuat cu o vizită la fața locului a fabricii de la Umicor, Umicor din Florange, și apoi am avut o întâlnire cu ministrul um, de mediu din Luxemburg, uh, cu ministrii uh, dezvoltării sustenabile din Luxemburg, dar și cu directorul uh, autorității pentru omologare de tip din Luxemburg, NSCH, domnul Claude Lier. Ministrii ne-au confirmat că Luxemburgul este foarte interesat de rezultatele Comisiei EMIS și că acest caz nu este vorba în el doar de cazurile specifice investigate, ci e vorba de un aer mai bun pentru toată lumea. A notat uh, ministrul așadar că e nevoie de mai multă claritate și o auditare de către KPMG va fi făcută în acest sens uh, la omologarea de tip de la Luxemburg. Auditul va, va verifica certificatele de omologare de tip uh, IA 289 uh, care au fost folosite la Audi și uh, ca omologare de tip. Domnul Daispun a promis de asemenea să uh, prezinte rezultatele acestui audit comisiei dumneavoastră și a noastră. Ministrii ne-au explicat de ce industria alege Luxemburgul pentru omologarea de tip și ne-a descris și cum se desfășoară o astfel de procedură la nivel național și de ce sunt mai mulți participanți implicați. Pentru mulți de membrii comisiei noastre au fost surprinși că, în ciuda tuturor acestor informații, Luxemburgul nu atrage încă destui uh, clienți pentru omologarea de tip producători. Emisul a pus mai multe întrebări cu domnul ministru, mai ales despre faptul că Luxemburgul nu are serviciile proprii tehnice, Luxemburgul este uh, conștient de mm, problemele pe care le are în sistemele de omologare de tip momentan și s-a vorbit și despre folosirea sancțiunilor. O altă prezentare cu privire la sistemul de omologare de tip a fost uh, prezentată de către domnul Paul Philip van der Roth din partea Ministerului Luxemburghez. După această prezentare, membrii au pus întrebări cu privire la folosirea sancțiunilor și a altor um, instrumente de avertizare legală în cazul încălcării um, de către um, sistemele de invalidare, s-a vorbit despre baza legală care se poate invoca și despre omologarea de tip de asemenea uh, care trebuie să fie îmbunătățită. Iar acum vreau să dau colegului meu, domnul Herbrandi, cuvântul pentru ca să continue această discuție, pentru că, din păcate, eu n-am putut să fiu parte din uh, vizita a doua. Vă rog, mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc spre domnul Herbrandi, domnul Zalba, Într-adevăr, a spus foarte bine ce a spus și chiar eh, domnul Zalba s-a întors la Bruxelles, ceea ce, cu trenul, ceea ce a fost foarte ecologic din partea dânsului. În a doua zi, deci, am fost la o fabrică foarte interesantă din uh, TÜV Rheinland, în Lamsheim, în Germania, și am putut să vedem cu ochii noștri cum se produce un uh, dispozitiv de invalidare. A fost foarte interesante detaliile pe care le-am aflat acolo despre felul în care se desfășoară testele. Ni s-a vorbit și despre atmosfera la aceste teste și ceea ce m-a șocat pe mine este importanța șoferului. Șoferul din mașină trebuie să folosească un pattern pe care îl are indicat pe un ecran, de obicei un șofer masculin, și dacă merge mai repede sau mai încet decât viteza stabilită, are un impact imediat asupra rezultatului testului. Deci tuf, Rheinland ne-au spus că folosesc șoferilor proprii, dar dacă folosim, de exemplu, un șofer de la un producător de mașini, s-ar putea să se afle de partea altă a barierei și să rezultatele să iasă mult mai joase la emisii decât uh, în acest caz. Însă, în, uh, se poate în continuare așadar la testări influența rezultatul. A fost foarte interesant să vedem cum funcționează, să vedem cu ochii noștri cum merg lucrurile. Ne-au arătat și cum se folosesc aceste dispozitive pe uh, șosea. Au testat aceeași mașină în ciclu de testare NDC într-un fel de condiții reale de conducere RDE pe care îl dezvoltaseră pentru test și ne-au spus că, de fapt, emisiile din condiții reale de conducere cu aceeași mașină erau de 5 ori mai mare decât în testele de laborator. Acest mașin, această mașină în particular emitea de 5 ori mai mult pe șosea decât în teste. Motivul pentru care era așa a fost foarte motiv, multe motive, de fapt speculate. S-a spus că se accelerează mai puternic, de exemplu, pe șosea. Alta explicație a fost că procentul de emisii NOx nu sunt uh, de aceeași calitate la testare ca și pe șosea. Un lucru foarte interesant care m-a făcut să compar cu umicorul este că uh, umicorul este foarte strict pe um, factorul de uniformitate. Nu vreau să spun exact ce au uh, spus, dar foarte clar au afirmat că inovarea în emisiile în uh, sectorul automobil este condus numai de o singur, uh, un singur parametru care este legislația. Și faptul că, de exemplu, China dezvoltă acum o legislație pentru automobile care merge mult mai departe de către, decât legislația noastră europeană, arată că le este teamă că inovarea se va muta din Europa în China, dacă noi nu facem progrese și noi în legislația noastră de mediu față de sectorul uh, automobil. Acestea sunt cele două elemente pe care vreau să le adaug și vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc raportorilor. Am două persoane care vor să ia cuvântul. Dacă mai dorește cineva, domnul Zoriniu și încă un coleg. Domnul Zoriniu, aveți cuvântul mai întâi. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori și eu să mulțumesc foarte mult și foarte pe scurt uh, pentru prezentarea pe care am uh, ascultat-o, pe care ne-a făcut-o colegii de la vizita noastră de la Joint uh, Centrul Comun de Cercetare, la ISPRA. Eu consider că a fost o vizită foarte utilă pentru munca din comisia noastră și uh, cred că va merita să evaluăm la sfârșitul acestei comisii dacă nu uh, ar trebui să invităm pe domnul Sus și echipa sa pentru ca să putem să confirmăm anumite indicii pe care le-am putut constata în cadrul acestei vizite. A fost foarte clar în cadrul acestei vizite că Institutul are competențe tehnice uh, foarte bune, excelente și că nu există nicio limitare de, în ceea ce privește competențele tehnice în domeniul uh, emisiilor, măsurătorii emisiilor în acest institut. A fost foarte clar, de asemenea, și că având în vedere mandatul politic pe care l-a primit GRC-ul de un institut de studii, este clar că institutul dorește să analizeze toate uh, fraudele, dorește să analizeze, uh, bineînțeles, uh, toate aceste cazuri. S-a publicat, de altfel, și mai multe informații, au existat și seminarii, dar, după cum spuneam, se spune întotdeauna că practicile frauduloase pot în continuare să existe. Însă care a fost mandatul politic? Mandatul politic nu consta în uh, elaborarea unui document pentru a colecta toate indiciile tehnice. Institutul are capacitatea, desigur, să um, facă astfel de studii, însă mandatul era altul și putem apoi să um, încercăm să evaluăm situația la sfârșitul uh, comisiei noastre folosind însă, bineînțeles, informațiile pe care le primim de la ei. Deci, prin acest institut s-a cerut și s-a dorit să se facă un pas înainte, să se creeze sisteme mult mai bune de măsurare a emisiilor pentru a putea face un control în condiții reale, ceea ce ar fi un merit extraordinar. Însă, s-ar fi putut întâmpla să trebuiască să facem ambele, adică, pe de o parte, o evaluare a cazurilor în sine, pe lângă acest uh, mandat de progres. Și de aceea foarte grav putem spune că a fost faptul că indiciile pe care le aveam nu, s-au, nu au fost investigate mai departe. Și aici problema vine de la politicieni, nu neapărat de la tehnicieni în GRC. Nu se știe dacă a fost informat cum trebuie Centrul Comun de Cercetare. Domnul Sușa a recunoscut acest lucru. Centrul JRC ar fi trebuit să fie poate mai activ în ceea ce privește inițiativele pentru ca să atragă atenția asupra situației pe care au constatat-o sau la care aveau sub, uh, presupune, presupuneri. S-au făcut studii, s-au făcut publicații, adevărat, și acestea au contribuit și ele, poate, la descoperirile făcute ulterior. Dar e clar că, având în vedere de impactul, uh, impactul pe sănătatea oamenilor, ar fi trebuit ca JRC să facă mai multe, să depășească cadrul publicațiilor. Dar s-a respectat o cultură, o tradiție pe care poate toate agențiile europene o au și de care suferă toate, și anume cultura că nimeni nu dorește să preia răspundere pentru ceea ce se întâmplă. Și noi, membrii Parlamentului European, Parlamentul European, avem această răspundere. Noi trebuie să contribuim la preluarea răspunderii pentru ca să aducem o schimbare uh, Uh, la ordinea zilei, să se schimbe această cultură în care nimeni nu dorește să preia răspunderea pentru ce s-a întâmplat. Nimeni nu vrea să fie de vină în acest scandal și atunci nimeni nu dorește să cunoască toate faptele, pentru că poate imediat să fie acuzat că este responsabil. Această cultură trebuie să fie modificată. După părerea mea, este foarte prost pentru încrederea cetățenilor și trebuie să încercăm să schimbăm acest lucru pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Zuriniu! Acum, domnul Turmes. Da, mulțumesc. Nu mai am multe de adăugat în legătură cu vizita de la Luxemburg, pentru că cred că a fost foarte bine descrisă, s-au descris și schimburile de opinii la care am fost eu prezent. În legătură cu JRC, eu cred că domnul Zuriniu are dreptate. Laboratoarele de testare sunt extrem de bune. Aceste laboratoare de testare ar putea să fie folosite mai bine pe viitor, dar cred că motivul pentru care trebuie să îl aducă, trecem aici pe domnul Sucea și pe domnul Simanski, care este noul director, este pentru că vrem ca GRC să devină inima supravegherii pieței și avem nevoie de acest centru comun de cercetare și pentru ca să fie parte din rețeaua de certificare a laboratoarelor și a autorităților de certificare. Cum putem să ne asigurăm că informații relevante din partea GRS să nu fie folosite politic și interpretate politic după aceea. Aceasta e întrebarea cea mai interesantă, după părerea mea. Avem nevoie de o autoritate independentă și pentru mine aceasta este o chestiune pe care trebuie să o discutăm. Cum putem să ne asigurăm că ceea ce se face în laboratoarele acestea extrem de performante este adus cu adevărat uh, într-o manieră independentă ca informație și într-o manieră nepolitizată către opinia publică. Deci, domnule Zoriniu, aveți dreptate. Toate datele erau acolo, nimeni nu le-a folosit în felul în care ar fi trebuit să le folosească și aceasta este o învățătură de minte. Trebuie să discutăm cu domnul Sucea și cu domnul Simanski, noul director, despre această întâmplare. Iată propunerea mea. Da. Tot ce pot să spun, domnule Zorinio, domnule Turmes, într-adevăr am decis să avem un, o audiere suplimentară cu JRC-ul, dar trebuie să mai discutăm exact pe cine vrem să invităm. O să facem aceasta la următoarea reuniune a coordonatorilor. Deci, dacă pot să vină grupurile politice cu părerea lor, ar fi foarte bine. Cred că e o idee bună, mai ales în lumina discuțiilor pe omologarea de tip și supravegherea pieței. Eu zic că e foarte pertinent. Mai dorește cineva să intervină sau să revină asupra unor puncte? Nu este cazul și deci am terminat pe ziua de astăzi. Aș vrea să amintesc colegilor că avem o audiere foarte importantă pe 20 octombrie de la 9 la 12.30 cu domnul Alexander Dobrindt, care este ministrul federal al transporturilor din, și infrastructurii din Germania, și domnul Olaf Lies, care este ministrul pentru economie, uh, muncă și transport din Saxonia inferioară, tot din Germania, din acest land. Vă mulțumesc foarte mult și ne vedem uh, joi și vă urez o săptămână bună de lucru. Mulțumesc!